Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde dann jetzt doch mal anfangen. Dragi colegi, vă sugerez să începem totuși. Poate că asta ne va da ocazia să parcurgem partea preliminară, așteptându-i pe colegi să ni se alăture. Vă salut pe toți uh, la ședința noastră de astăzi. Să începem cu adoptarea ordinii, ordinii de zi. Toată lumea este de acord cu ordinea de zi așa cum a fost propusă. Nu văd niciun fel de obiecții. Asta înseamnă că o adoptăm. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale din 22 uh, și 23 martie pe documentul meu scrie martie, dar sunt 22 și 23 mai. A, nu. De fapt, e vorba de procesul verbal din martie. 22 și 23 martie, întâlnirea comisiei. Dacă sunt comentarii, obiecții, se pare că nu este cazul așa încât considerăm că uh, procesul verbal a fost adoptat, uh, dacă nu sunt observații depuse până la sfârșitul zilei. Punctul 3. Comunicările președintei. Avem interpretarea astăzi franceză, germană, italiană, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, slovenie, slovenă, bulgară și română. Ședința este transmisă pe internet, iar întâlnirea co iar co hotărârile coordonatorilor de la întâlnirea din 23 iunie pot să fie aprobate pentru că nu au fost transmise niciun fel de observații până la termenul stabilit. Acum doresc să urez uh, colegei noastre, colega coordonatoare de la ECR, să-i urez uh, succes în activitatea sa și vreau să îl felicit pe domnul Giambaschi pentru că a preluat uh, funcția de coordonator. Un punct de informare în legătură cu un eveniment uh, din această după-amiază pe care ni-l va prezenta domnul Șefschi. Mulți dintre dumneavoastră vor fi interesați. Uh, sunt sunteți interesați în ultimele evoluții din Polonia, sunt convins, în această după-amiază. Vom avea o vizită din partea grupului de lucru din Belarus în legătură cu implementarea uh, procesului de la Bolonia. Aici sunt uh, dificultățile acestui proces din Bielorusia. Deci la ora 14 vom avea această reuniune în sala PH, în PHS. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat această informație. Se pare că avem o prezență mai bună acum, deci putem să trecem la punctul 4, Raportul privind implementarea directivei Parlamentului European și a Consiliului 2011-93 privind combaterea abuzului sexual și exploatării sexuale a copiilor și pornografia cu copii. Raportor este uh, Sabin Ferhen. Dorești să spui ceva? Mulțumesc uh, foarte mult pentru cooperarea constructivă pe care am avut-o cu uh, raportorii din umbră. Toate amendamentele uh, Aș uh, dori să mulțumesc uh, tuturor pentru rolul pe care l-au jucat și uh, sunt convins că uh, Fabien vreau să îi mulțumesc și lui Fabien. Uh, sunt convinsă că secretariatul va transmite acest mesaj. Trecem la vot. Compromisul 1 Cine este pentru împotriva abțineri adoptat? Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri adoptat. 10 pentru împotriva abțineri adoptat. 11 pentru împotriva abțineri respins. 12 pentru împotriva abțineri adoptat. 13 pentru împotriva abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, Verificăm 35. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins 11 la 11. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 38 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 38. Votul s-a deschis la 38. S-a închis votul. 13 la 9, adoptat 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins 40 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 47 în două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, adoptat partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, Abțineri. Vreau să verificăm 66. S-a deschis votul la amendamentul 66. S-a închis votul. 11 la 10, adoptat, 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat partea a doua pentru, împotriva, îmi cer scuze, este un amendament oral, da, aveți dreptate, am uitat de amendamentul oral în cea de-a doua parte, probabil că nu este, nu figurează pe propriile noastre liste, Dacă cineva ar putea să ne facă o remarcă, am dorit să știm mai mult în legătură cu amendamentul oral. Dacă cineva ar putea să-mi spună cam cum sună amendamentul oral, un amendament uh, oral din partea S și D. Ehm, questo prevede la eh, acest, cancellazione. amendament prevede anularea părții a doua eh, cuvintelor of Internet Service Providers. Deci, partea a doua, în afara acestor trei cuvinte, se dorește eliminarea acestor trei cuvinte. Alles clar spricht... Bun, clar. Este cineva împotriva amendamentului? Nu. Deci îl supunem la vot. Vă rog, asigurați-vă că toate amendamentele sunt depuse la timp, astfel încât să fie incluse pe lista de vot. Deci partea a doua, amendamentului 68 cu amendamentul al pentru, împotrivă, abțineri Respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 73 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 12 la 10. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 85 pentru, cu un amendament oral. Este vorba doar de o modificare lingvistică. Statele membre introduc o uh, verificări uh, obligatorii. Deci e vorba de adăugarea lui and și este cineva împotrivă? Nu? Atunci putem să votăm amendamentul cu amendament oral pentru împotrivă abțineri și D votați pentru sau împotrivă. Să reluăm. Cine este pentru? Împotrivă. Bun. Adoptat. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 94 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm 95. S-a deschis votul la 95. S-a închis votul. 13 la 9 adoptat, 96 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 97 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 98 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 99 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 100 pentru, împotrivă abțineri adoptat, compromisul 9 pentru, împotrivă abțineri, adoptat. 108 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 110 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 111 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 112 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum trecem la votul final. Un vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis cu 22 de voturi pentru și un vot împotrivă este adoptat de o majoritate covârșitoare. Felicitări raportoarei. bitte alle, die den Raum verlassen, dieses möglichst leise und zügig. Cei care trebuie să părăsească sala, vă rog să o facă mai repede și în liniște. Probabil că expertul nostru este blocat în trafic, e pe drum. Vă rog vă sugerez să trecem la punctul 6 mai devreme decât planificat în legătură cu bugetul. Cred că toți colegii care trebuie să fie prezenți pentru punctul 6 aici, deci dacă sunteți de acord să discutăm punctul 6 înaintea punctului 5. Mulțumesc bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2018. O să analizăm proiectul de aviz. Raportor Morten Lockegaard, o să-i dau cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, on our cold position on the draft general doar câteva cuvinte în legătură cu componența bugetului generat general pentru 2018, ca continuare a discuției de săptămâna trecută. Între timp, termenul a fost luni, în săptămâna aceasta. Deci vreau să vă dau câteva informații în legătură cu procesul, după cum îl văd eu. Uh, secretariatul CULT a primit 47 de amendamente în total, este, o, sunt, este vorba de propuneri pentru proiecte pilot, acțiuni pregătitoare. Nu am reușit să le parcurg pe toate, însă bineînțeles că o voi face. Pe Toate amendamentele vor fi distribuite de secretariat mâine, din câte înțeleg, și văd că de la podium mi se indică că este corect. Deci mâine le puteți uh, aștepta. Avem uh, programat o reuniune a uh, raporturilor din umbră, miercurea viitoare la Strasburg, pe baza discuțiilor de până acum. Cred că vom reuși să ajungem la un compromis acceptabil și vă propun câteva linii cheie, Erasmus Plus, Uh, acestea le vom discuta miercuri. În ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, uh, intenția mea este să urmez practicile de lungă durată ale comisiei noastre, să le uh, susținem pe cele care primesc cel puțin nota ratingul A, însă de anul tre- anii trecuți Uh, îmi aduc aminte că vom, până la urmă, ajungem să susținem în special uh, programele cu rating A. Deci uh, vom vedea când avem lista completă care va fi situația. Aceasta era partea de aviz. Calendarul este destul de strâns. Termenul pentru amendamente este luni 6. Avem o reuniune a Uh, raportorilor din umbră miercuri. Însă există un consens larg în comisie și uh, cred că vom putea transmite câteva mesaje clare ale Comisiei Cult. Vom uh, continua discuția miercuri. Am avut deja o discuție bună pe planul bugetar uh, Uh, săptămâna trecută, așadar pot să vă dau doar câteva informații de ordin general în legătură cu abordarea mea. În prima parte, uh, ca urmare a discuției cu reprezentanții Comisiei săptămâna trecută, am primit recomandarea lor. Cerem 50 de milioane de euro suplimentari să fie alocați pentru Erasmus Plus pentru perioada 2018-2020, deja cred în 2018. Am propus aceste fonduri, să, ca aceste fonduri să fie alocate proporționat, 6 uh, milioane euro pentru subprogramul pentru tineret o distribuire ușor diferită, însă s-a propus, însă bineînțeles că mm, le mai vor avea de loc discuții. Avem uh, uh, reținere în legătură cu finanțarea Fondului pentru Solidaritate, care pare să vină de la Erasmus Plus în special. Avem nevoie de mai multă claritate uh, Mm, pentru că cifrele încă nu se potrivesc. Uh, și uh, legătura dintre Serviciul European de Voluntariat, EVS, uh, după aceea, în ceea ce privește programul Europa pentru cetățeni, cerem o creștere Deja a avut loc o reducere de 2 milioane de euro și susțin creșterea propusă de socialiști de 14 milioane în legătură cu anul, anul european al patrimoniului cultural. Am uh, aprobat uh, propunerea domnului Diaconu pentru a insista asupra unei linii separate pentru ca cele șapte milioane de euro să fie uh, admisibile să fie vizibile. La numărul 5, în ceea ce privește acțiunile multimedia și susținerea pentru Euronet Plus, uh, Euronet se bazează că pe comisia își va, că comisia, comisia își va respecta angajamentul de a finanța uh, și finanțarea însă a scăzut de la 6 milioane în 2016. Este vorba de o sumă mult mai redusă, de aceea în aviz vom cere Comisiei Europene să susțină o soluție durabilă pe termen lung prin care se integrează în bugetul comunitar, asigurând uh, un nivel de finanțare suficient care să poată să fie extins. Vă mulțumesc pentru cooperare și aștept uh, negocierile. Uh, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Morten. Pot să-i dau raportorilor acum, de, raportorilor din umbră domnul Șterevski. Vă mulțumesc foarte mult. Morten Lockegaard ne-a indicat foarte clar prioritățile și îl felicit pentru că am avut o cooperare foarte bună cu raportorul. Însă eu văd uh, o anumită dificultate. Avem două documente în paralel și un program. Acest program paralel, conform uh, cadrului multianual, cadrului financiar multianual, Uh, pentru anul 2018 și aici sunt uh, anumite aspecte care ne îngrijorează. Al treilea element este uh, Corpul de Solidaritate Europeană. Ne îngrijorează că nu avem cele 50 de milioane pentru program, programul Erasmus Plus anunț, promise de dinainte. În același timp se propune să se financeze, să se financeze Corpul European de Solidaritate Uh, cu aceste mijloace de la Erasmus Plus. Nu putem să acceptăm acest lucru pentru că, pe de o parte, nu avem mijloacele, după aceea discutăm mijloacele și în documentul următor vedem că apare această sumă și că această sumă va fi luată de la Erasmus Plus. Eu cred că obiectivele Erasmus Plus nu sunt nu sunt aceleași cu uh, Corpul European de Solidaritate. Sunt anumite aspecte care se suprapun, însă nu sunt aceleași 100%. Deci nu putem accepta să se, lua, să se ia uh, bani de la Erasmus+. Plus. În ceea ce privește cadrul financiar, financiar multianual pentru anii 2018-2020, avem un element foarte îngrijorător și anume întârzierea plăților. Dacă ne uităm la previziunile de plată, vedem aceleași probleme de acum 2 ani. Vorbesc aici de angajamente și de plăți. Cred că această problemă deja am uh, soluționat-o și uh, această problemă uh, revine. Euronet, Euronet, 2 milioane, este o anihilare a acestui program, de fapt. Doamnelor și domnilor, în plen am spus că instituțiile europene trebuie să se lupte, să lupte împotriva propagandei, împotriva dezinformării, că trebuie să luptăm împotriva uh, acestui tip de acțiuni și Euronet Plus este o uh, este un instrument educativ, este un instrument prin care informăm ce uh, activități fac instituțiile și dacă uh, avem o reducere de acest gen, am avut 6 milioane, acum avem 2 milioane, este o situație extrem de îngrijorătoare. Înainte, situația era alta și în același timp susțin acțiunile din cadrul obținerii informației despre cultură. Aici cred că știm din ce în ce mai multe lucruri. Avem cunoștințe, dar nu le folosim 100% atât uh, acțiunile pregătitoare și acțiunile pil- și programele pilot trebuie să uh, le, fa- să, să le facem cunoscute, cât mai cunoscute. Care, acest aspect este extrem de important pentru educație, pentru tineri, pentru copii. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor, Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului pentru uh, aviz. Mă voi ocupa și eu pe scurt de unele puncte principale și apoi sigur că restul va urma cu amendamentele de, pe care le vom vedea săptămâna viitoare. Trebuie să reiau uh, ceea ce tocmai s-a spus deja, adică uh, conceptul pe care l-am mai subliniat uh, la reuniunea anterioară, cei 100 de milioane, cele 100 de milioane prevăzute pentru Erasmus Plus în revizuirea cadrului financiar. Asta cred că a fost cifra, așadar, din punctul nostru de vedere, noi ne-am dorit să recuperăm ceea ce se prevăzuse în cadrul financiar. Luăm act de faptul că va exista o scrisoare și probabil și un buget rectificativ, care măcar parte din 50 de milioane uh, vor, ne, ne le va uh, aduce înapoi, dar 50 de milioane oricum fusese uh, uh, alocate în dou- pentru 2017. Oricum, milioanele suplimentare probabil trebuie uh, alocate încă din acest an pentru a ne repune pe linie cu programarea financiară uh, și în vederea impactului pe care îl vor avea asupra bugetului Erasmus Plus uh, corpurile de solidaritate. Spun asta aici pentru că nu cred că e oportun să se facă apel la necesitatea de a investi în tineri și apoi să se reducă bugetul dedicat tocmai tinerilor. Asta și din punct de vedere pur simbolic. Cred că mesajul este absolut greșit. Din acest motiv, Cred că în textul avizului e bine să facem din nou apel uh, la uh, niște investiții decise în inițiativa privitoare la ocuparea tinerilor, dar fără a da uitării necesitatea de a susține cererea internă pentru a crea creștere și ocupare. Și uh, admit că sunt nedumerit în ce privește acțiunea pregătitoare o nouă poveste a Europei. Uh, care este integrat în sectorul uh, pentru tineri, pentru Erasmus. Deci, din uh, acest sector, de la acest sector se taie bani pentru finanțarea grupurilor de solidaritate, apoi se dorește integrarea unei acțiuni pregătitoare neprevăzute, care ar avea nevoie de temei juridic și fonduri proprii. De ce spun toate acestea? Pentru că astfel se dă impresia că Erasmus Plus e un fel de omnibus fără niciun fel de claritate și sectorul pentru tineri eh, sau banii dedicați tinerilor eh, sunt doar eh, un fel de trezorerie din care tot se poate lua fără a pune nimic înapoi. Nu, trebuie să recuperăm sumele care deja fusese alocate în cadrul financiar. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Helga. Vă mulțumesc, Helga Trüppel. Mulțumesc, Petra, și mulțumesc, Mortar. Eu uh, sunt la fel uh, de acord cu ambițiile dumneavoastră, cu creșterea alocării pentru Europa creativă, creativă și să dăm uh, mai multă vizibilitate anului european pentru patrimoniu. Acum, uh, Erasmus Plus și Fondul de Solidaritate am solicitat să nu se folosească bani de la Erasmus Plus către uh, Corpul European de Solidaritate. După aceea ne-au spus că uh, dau curs uh, cerin, cerinței noastre și că iau uh, bani doar de la uh, Serviciul European de Voluntariat, care face parte din Erasmus Plus, pentru a crea acest Corpul European de Solidaritate. Foarte bine, însă acum există anumite indicii că până la 20 de milioane vor fi luate de la Erasmus Plus pentru uh, Corpul European de Solidaritate, care nu are legătură directă cu uh, Serviciul European de Voluntariat. Trebuie să aflăm dacă este adevărat și dacă este adevărat, trebuie să fie foarte clar că uh, solicitarea noastră a fost și uh, cam. uh, fost de acord cu o sumă, dar nu cu sume suplimentare. Și aici trebuie să ne luptăm cu Comisia, pentru că linia trebuie să fie foarte clară. Sunt, susținem Corpul European de Solidaritate, însă nu trebuie să uh, ia bani de la Erasmus Plus, care nu au nicio legătură cu uh, Corpul European de Solidaritate. Și după aceea 50 de milioane uh, cu revizuirea CFM Eh, însă cred că de la Corpul European de Solidaritate trebuie să fim foarte precauți și eh, să avem o majoritate în acest proiect pentru a da noi oportunități tinerilor din Uniune, dar nu în detrimentul banilor din Erasmus Plus, care deja erau dedicați programelor eh, Erasmus Plus. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Nu mai aveam pe altcineva. Silvia? Perché credo che abbiano... Mulțumesc uh, raportorului și raportorului din umbră, pentru că pe baza uh, documentului uh, domnului Lochigard au contribuit la clarificarea cadrului acestuia care a fost prezentat. Spun trei lucruri. În primul rând, prin amendamente am făcut o cerere și anume să avem 14 și 11 milioane mai mult pentru cultură și media, pentru că dacă nu, nu putem uh, avea succes cu aceste inițiative. Apoi, sigur că trebuie alocată din nou cele 50 de milioane, cum a spus colegul meu, că așa s-a și prevăzut în uh, propunerea comisiei pentru 2018. Și cum spunea doamna Trupăl, de la Corpurile pentru Solidaritate, poate trebuie luați bani, dar doar pentru uh, o fază tranzitorie, s-a mai spus și data trecută, deci trebuie să specificăm acest raport și aș dori să am uh, informații suplimentare, dacă se poate, în legătură cu acțiunile pregătitoare ce se referă la o nouă narațiune, o nouă poveste pentru Europa. Se iau bani de la Erasmus Plus sau se prevede că se integrează în Erasmus Plus? Cred că e deja o acțiune care e în al doilea sau al treilea sau an. Cumva se poate ridica o bugetare? bugetară, o linie bugetară uh, acestei uh, noi inițiative și închei okay, în legătură cu anul european al patrimoniului cultural. Acele 4 milioane 1 pentru 2017 și 3 pentru 2018 într-adevăr înseamnă o sporire dar din, de la Europa Creativă și atunci nu trebuie să mai luăm bani de acolo. Deci doar 3 milioane pentru 2018, dar nu mai mult decât atât. Mulțumesc. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, Vă mulțumesc foarte mult. Cred că există un acord general în comisia noastră că trebuie să trimitem un mesaj foarte clar comisiei în raportul nu, nostru nu eram dispuși să acceptăm luarea fondurilor de la Erasmus Plus pentru a fi redirecționați către corpul de solidaritate. Atâta timp cât deja am, uh, avem domenii afectate în Erasmus Plus, nu putem accepta să se ia bani suplimentari vorbesc aici despre partea legată de formarea vocațională. Mesajul trebuie, comisiei noastre trebuie să fie foarte clar că nu suntem dispuși să lăsăm să se întâmple așa ceva și uh, mă bucur de consensul larg din uh, comisie. Uh, ne întâlnim în 3 3 iulie, 6 seara este termenul pentru amendamente. Vom avea o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare. Vă aduceți aminte acordul că amendamentele vor fi depuse în engleză pentru că termenul este foarte strâns. Altfel nu va fi uh, posibil să uh, avem totul pregătit de la timp. Îmi cer scuze comisie, că am discutat uh, acest punct uh, atât de, de vreme. Comisia nu a putut fi prezentă. Comisia a spus că dacă îi se vor adresa întrebări, vor putea să le răspundă în scris sau telefonic. Morten. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați spus, Vă, mă bucură unitatea din comisia noastră în legătură cu aceste chestiuni, așadar nu voi insista uh, suplimentar aici. Din câte am înțeles până acum, cred că nu există îngrijorări foarte mari în legătură cu cele 50 de milioane din Erasmus Plus, pentru că, după cum v-am explicat, acești bani vor veni este mai mult vorba de cum să-i distribuim și bineînțeles că vom discuta acest lucru. În ceea ce privește corpul de solidaritate, am aceleași preocupări ca și dumneavoastră. Aceasta va fi marea luptă din acest an. Bineînțeles că vom face tot ceea ce putem pentru a ne asigura că nu se vor transfera bani de la Erasmus Plus și în acest sens cred că vom fi uniți după cum ne-ați arătat și dumneavoastră în comentarii. În ceea ce privește întrebarea doamnei Costa în legătură cu amendamentul, am avut câteva probleme cu traducerea, dar uh, poate putem reveni ulterior, pentru că nu am înțeles exact despre ce era vorba. Nu am înțeles exact care era ideea principală. Ok, Uh, we'll take a note of that, of course, and, and, and we'll discuss it afterwards. Uh, voi verifica și vom putea discuta ulterior. Uh, deci, cred că poziția noastră este comună. Uh, vom discuta detaliile miercurea viitoare. Mulțumesc foarte mult, Morten. Și mult succes uh, raportorilor din umbră. Cred că dacă am învățat din trecut este că la buget, Comisia Bugete întotdeauna dă dovadă, Comisia Cult dă dovadă de unitate internă și sunt sigur că, sigură că se va întâmpla și eh, nu vom avea probleme la comisia noastră. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum înapoi eh, la ordinea noastră de zi, la punctul 5, studiul solicitat de Comisia Cult comandat și gestionat de Departamentul de Politici, predarea unor valori comune în Europa. A fost uh, comandat în ianuarie 2016 și am cerut uh, Departamentului de Politici un studiu în legătură cu acest subiect, care acum este gata, poate să ne fie prezentat și urez uh, bun venit astăzi domnului Will Vögelers de la Universitatea de Studii Umaniste din Utrecht, care a venit să ne facă o prezentare de 10 minute a concluziilor principale ale acestui studiu. Bun venit la comisia noastră! Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor, voi vorbi în limba engleză, deși limba mea maternă este neerlandeză. So thank you for giving me the opportunity to speak about the study. Mulțumesc că îmi oferiți ocazia de a vorbi, de a vorbi despre studiul pe care l-am făcut. Iar astăzi voi prezenta un proiect de cercetare, pre, predarea valorilor comune, și anume modul în care valor, ă, statele membre includ valorile democrației și toleranței în politicile din domeniul educației. Mă numesc Will Fogler, sunt profesor la Universitatea de Studii Umaniste din Utrecht, din țările de jos. In the Paris Declaration of 2015, în declarația de la Veneția în 2015, ministrii educației uh, ai statelor membre UE au cerut uh, ca educație uh, să se predea mai mult valori comune, cum ar fi democrația și toleranța. Democrația și toleranța au fost întotdeauna considerate ca fiind valori cheie ale Uniunii Europene. Research question was, what... Pentru cercetare a fost întrebați ce politici în domeniul educației se aplică în practică pentru predarea democrației și toleranței în toate cele 28 de uh, state membre în educația secundară? Uh, Am uh, făcut două studii pentru a încerca să răspundem la această întrebare. Mai întâi un studiu de politici educaționale în toate cele 28 de state membre. Am invitat uh, experți universitari în acest domeniu și cel de-al doilea studiu a fost un studiu al curricumurilor din 12 țări uh, state europene. Ne-am concentrat deci pe aplicarea în practică și am extins cercetarea, am făcut interviuri aceste studii de caz sunt incluse în raportul nostru. A few words about our conceptual framework. The conceptual Câteva cuvinte despre cadrul conceptual al studiului care se bazează pe două concepte de bază. În primul rând, democrația, unde s-a făcut distinția între trei elemente, și anume participarea politică, politici democratice consens prin deliberare și apoi, în al treilea rând, o societate democratică, o societate liberă, inclusivă, echitabilă. Un al doilea concept de bază a fost toleranța, unde s-a făcut distinția între trei, din nou, trei elemente. Toleranța interpersonală, apoi toleranța uh, față de alte grupuri sociale și culturale și toleranța în forma unei societăți inclusive am investigat efectele asupra politicii și contextului asupra școlilor și în școli am făcut distinția între subiecte orientate spre valori, o educație morală, valori, educație cetățenească, apoi subiecte legate de valori cum ar fi istoria sau geografia, apoi metodologia predării, cultură școlară și modul în care diversitatea este reflectată la nivelul școlii. Iar în ce privește politica, am făcut distinție, am făcut deosebire între scopuri, măsuri și autonomia școlilor și la nivelul contextului am făcut o deosebire între efectul comunității și efectul ONG-urilor asupra școlilor. Iar acum rezultatele studiului nostru se pune din ce în ce mai mult accentul pe predarea valorilor, inclusiv democrație și toleranță, și asta este evident în toate, state, în toate politicile educaționale uh, statelor membre. Uh, predarea valorilor comune este importantă în jumătate din statele membre, cu toate acestea, în comparație cu alte domenii și subiecte, încă nu este acordată destul atenție predării valorilor comune europene. Recomandările noastre în acest domeniu politic sunt ca statele membre și Uniunea Europeană să promoveze un dialog intens în legătură cu valorile comune și rolul educației în predarea lor. Și, în al doilea rând, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să stimuleze dezvoltarea unei viziuni, unor idei și practici inovatoare, la fel ca și schimbul de bune exemple și bune experiențe. Apoi punerea în aplicare a politicilor. Cum, este, cum sunt aceste politici puse în aplicare? Uh, sunt diferențe între statele membre în aceste privințe. În multe state membre există un decalaj între obiectivul de a preda valorile comune și punerea în aplicare în ce privește instrumente din uh, curriculum și măsuri. De exemplu, subiectul linii directoare și așa mai departe, orientări, și, uh, de, de, de asemenea, există un decalaj în politici între intenții și măsuri concrete adoptate. Și școlile nu întotdeauna acordă atenție predării valorilor comune. Unele școli uh, folosesc dreptul acesta autonom, multe nu o fac. Recomandele noastre în ce privește uh, punerea în aplicare acestei politici sunt ca statele membre să adopte măsuri mai concrete, atât în ce privește obiectivele, cât și în ce privește uh, orientările și uh, trebuie ca școlile să fie îndemnate să acorde mai multă atenție predării democrației și a toleranței. Acum, uh, ce se întâmplă în practică? În școli, care care sunt rezultatele, recomandările de asemenea. Jumătate din statele membre au uh, materii legate de valori, cum ar fi educația cetățenească, educația morală și a valorilor. În multe state membre valorile sunt integrate în alte subiecte, istorie sau altele, dar nu întotdeauna explicit. Și sunt multe activități interculturale și intercurriculare în școli, dar nu neapărat le au legătură cu uh, materia de bază. Uh, În ce privește participarea școlarilor, nu există, sunt rezultate pozitive, dar nu este o cultură într-adevăr pentru democrație în majoritatea școlilor și anumite școli au legături cu ONG-urile și comunitatea, dar nu legături foarte puternice. Noi recomandăm ca statele membre să stimuleze utilizarea integrată a tuturor acestor elemente în școli, astfel practica predării valorilor comune ar fi într-adevăr îmbunătățită legătura între școală și uh, lumea din exterior poate fi făcută prin uh, o legătură mai puternică cu comunitatea și ONG-urile. Now the results about the concepts. In educational practice, there's primarily a focus on political... Apoi, democrație și toleranță. Uh, în practică se concentrează lucrurile în școli mai degrabă pe participare și nu neapărat asupra democrației și deliberării și construirea unui consens. Conceptul de democrație poate fi utilizat într-un mod mai profund. Atenția acordată toleranței se concentrează mai ales pe nivelul interpersonal, la nivelul diferitelor uh, grupuri socioculturale, dar prea puțin la, asupra construirii unei societăți inclusive. Noi recomandăm statelor membre următoarele la nivelul școlilor, să acorde atenție tuturor elementelor legate de democrație și toleranță. Cunoștințele sunt importante, dar dezvoltarea unor atitudini democratice și tolerante este de cea mai mare importanță. Să spunem ceva și despre conceptul de toleranță, conceptul respectului reciproc uh, e mai pozitiv decât uh, cel de toleranță și, în concluzie, concluziile finale ar fi următoarele, că există un decalaj în politică între intenții și măsuri practice, între obiectivele formale și măsurile concrete. De asemenea, există un decalaj între politică și practică și există diferențe de la stat la stat. Recomandările noastre pentru Uniunea Europeană și statele membre sunt următoarele. Să se îmbunătățească toate elementele predării valorilor comune, democrația și toleranța. Sunt exemple interesante și sunt multe posibilități pentru practici inovatoare. Eh, ar trebui stimulate școlile, mai ales în sensul schimbului de practici și experiențe dintre școli și dintre țări pentru ca să se consolideze rolul prederii valorilor comune, pentru că viitorul lumii noastre trebuie, ca, trebuie uh, să implice faptul că școala să se concentreze mai mult asupra predării valorilor comune, democrație și toleranța. Mulțumesc! Președinte, da, mulțumim! Mulțumim autorul studiului, mulțumim domnului Fergalus pentru că ne-a prezentat acest studiu. Cred că ne-a oferit niște informații foarte interesante uh, care ne vor ajuta în munca noastră. Să vedem cine a cerut cuvântul. Domnul Zver se pare că e primul. Uh, hvala tudi za dobro predstavitev vaše študije in raziskave. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc uh, autorilor studiului. Mă bucură faptul că am primit acest studiu pentru că de vreo trei ani tot spun că nu avem cercetări suficiente care să meargă în această direcție și consider că patrimoniul nostru cultural comun e cel care uh, ne leagă pe noi cei din Uniunea Europeană. Cultura leagă oamenii și aduce popoarele împreună. Uh, mai degrabă cultura decât uh, instituțiile europene sau industria oțelului sau alte asemenea lucruri. Europa are un patrimoniu cultural comun Însă, întrebarea e ce, care anume este acest patrimoniu. Se bazează pe credința creștină, tradiția romană, filozofia vechilor greci, pe iluminism, pe modernism. Avem uh, valori comune, în, uh, avem o istorie comună, și sigur că toleranța și democrația sunt unele dintre acestea. Poștovane človekove dostojanstva, mir, blăginia. Mai există solidaritate, respectul față de demnitatea umană, pace, prosperitate, egalitatea de gen. Sunt valori de bază eh, care stau la temelia Europei și pe care trebuie să le apărăm și chiar dacă și cei din alte culturi vin în Uniunea Europeană și nu au aceste valori comune, noi trebuie să apărăm acest set comun de valori. Și după cum ați și uh, conchis dumneavoastră, școlile au aici un rol de bază. Însă trebuie să includem aici și mass media, uh, sfera politică, toate acestea trebuie să apere valorile noastre comune. Și de asemenea și la nivelul familiilor, uh, păr- părinților, Uh, pentru că mm, copiii învață valorile de, ma- valorile de bază în familie, dar sigur că și școala are un rol foarte important de jucat. Statele membre, Uniunea Europeană, pot uh, avea o anumită influență asupra școlilor. Până acum se spunea că valorile nu trebuie transmise prin școală, că, că sunt transmise oricum prin societate, însă se pare că această atitudine nu a dat rezultate. Școlile pot juca un rol pozitiv și proactiv în uh, formarea tinerilor din societățile noastre și în transmiterea unui set de valori și pot consolida cultura noastră democratică, o precondiție, practic, pentru funcționarea instituțiilor noastre democratice. Mulțumim din nou autorilor studiului. Mulțumim, spune Președinte, așa cum Silvia Costa. Um, questa è una ricerca sicuramente importante perché è parte... Da, mulțumesc. E o cercetare importantă și pleacă de la voința de a face cercetare în diverse state membre, să vedem uh, ce anume se face practic în legătură cu uh, programele și inserarea predării valorilor comune în programele educative. Parte che invece mi riservo un po' più, chino più critiche, magari per avere con lei un attimo una... Încep cu părțile pozitive, poate am și niște critici, sper să avem un dialog cu autorul studiului. Așadar, e interesant această evaluare, se spune că din anii 90 încoace s-a acordat mai multă atenție în statele membre acestor, acestei predări valor, a valorilor comune, inclusiv prin programe specifice. Și numită educație civică, dar asta se face prevalent la, la nivel național. Asta spune dumneavoastră. Ar fi interesant să avem câteva informații în plus, să vedem modul în care trebuie integrată dimensiunea europeană în cea națională. Pentru că se pune accentul pe nivelul național, în majoritate. În al doilea în rândul dumneavoastră spuneți că jumătate din statele membre au programe dedicate aceste predării valorilor comune, altele nu. Și apoi, în al treilea rând, sugestiile pe care le dați în legătură cu modul în care se poate promova da, predarea acestor valori, ca școlile să aibă mai multe legături cu lumea exterioară, cu comunitatea. De exemplu, în Italia există activități extracurriculare gândite pentru educarea, uh, educația pentru cetățenia activă, solidaritate, așa mai departe. Se poate face o propunere cum ar fi cea a creditelor formative, dacă un elev uh, are activități de solidaritate, nu doar toleranță. Asta ar fi critica mea, că dumneavoastră doriți, ați dorit să definiți uh, valorile comune plecând de la declarația ministrilor de la Paris după atacul terorist, declarație bazată sau concentrată pe democrație și toleranță. Putea să fie, cred eu, și mai ambițioși. Nu cred că toleranța poate rezolva tot ce ține de coabitarea pacifică și solidaritate. Aș fi preferat un spectru mai amplu de valori fundamentale ale Uniunii Europene, că putem vorbi și de libertate, demnitatea persoanei, solidaritatea, cooperarea internațională, nu doar toleranță și democrație dumneavoastră v-ați concentrat doar asupra acestor două valori. Sigur, asta e alegerea dumneavoastră și a trebuit să plecați de la acest punct și eu cred că ar fi putut fi o ocazie să extindeți această cercetare, că astăzi sunt uh, în criză modele educative care nu vorbesc de educație interculturală, capacitatea de a avea o școală inclusivă și face plăcere că unele țări, printre care și Italia, au politici în materie de imigrație. Ita e unul dei temi fondamentali, per esempio per i disabili o per... Deci, uh, se acordă mare atenție asupra includerii uh, celor cu dizabilități, uh, migranților și așa mai departe. Și cred că studiul dumneavoastră poate să ne folosească pe viitor să mergem și mai în profunzime și să lăgim spectrul de valori analizate. Mulțumesc. Așa cum Helga Trupel. Mulțumesc. Vreau să mă refer pe, să mă refer asupra la, da, să mă refer la trei puncte cred eu dificile. Am văzut o emisiune TV în legătură cu un sat din Ungaria și politicile lui Orban Domnia sa a spus foarte clar că domnia sa se ghidează după principiul omogenității etnice. Eu cred că acest concept nu e pe linie cu ce spunem noi când vorbim de democrație și toleranță, pentru că toleranța înseamnă să ai de face comunități diferite și să ai un spirit deschis față de ele, să ai valorile tale comune, dar să încerci să găsești un punct comun de înțelegere pentru a rezolva conflictele faptul că nu inclus părți ale societății care au uh, uh, altfel de religie sau de cultură nu este conform cu valorile europene. Apoi am citit un articol în Zidu Zeitung a unei psihanaliste care spunea clar că mm, există o problemă cu valorile europene în Franța și se referea și la chestiunea tinerilor din Franța proveniți din comunități uh, de origine algeriană și spunea că e o mare problemă în Franța pentru că uh, în societate, în societatea franceză niciodată nu s-a rezolvat problema războiului din Algeria, perspectiva colonială, istoria colonialistă și trebuie rezolvată această problemă. În Franța, moștenirea colonialistă și tuturor celor ce s-au întâmplat în Algeria, pentru că uh, ea spune că tinerii respectiv sunt cetățeni francezi, dar nu se consideră francezi. Se consideră persoane care nu aparțin acestei culturi și acestei societăți. Și atunci problema e una importantă. Și iată care sunt rezultatele, inclusiv acte de terorism. Și cred că chestiunea asta a deschiderii toleranței, uh, când ai părți ale societății care nu simt că aparțin de Europa, uh, a fost abordată greșit și în ce privește uh, majoritatea populației și celor proveniți din, și a celor proveniți din migrație. Chestiunea că lucrurile nu se potrivesc și Acum câteva luni a existat și o dezbatere interesantă în Parlamentul European, uh, viitorul comunităților din uh, Europa. Un rabin invitat a spus că antisemitismul poate că nu e cea mai mare problemă pentru evrei. Sigur, au avut mult de suferit de pe urma antisemitismului, dar e o problemă pentru majoritatea societății dacă se pierde conceptul de deschidere și de înțelegere a diferențelor, atunci se pierde uh, posibilitatea societății de a înțelege diferitele părți ale societății. Când e vorba de predarea valorilor comune, cred că e foarte important ca în școli, dar nu numai, inclusiv și în dezbaterile, inclusiv în dezbaterele politice, trebuie să găsim posibilități de a implica oameni cu, de proveniență diferită nu doar să vorbim despre ei, dar să vorbim și cu ei, și în școli și în alte instituții. Asta nu înseamnă că întotdeauna ei au dreptate. Nu, întotdeauna apar conflicte, dar uh, uh, chestiunea de a avea dorința și disponibilitatea de a soluționa aceste provocări și, conflict, și conflicte e o parte importantă a unei societăți deschise. Deci e foarte interesant ce a spus, că sigur avem nevoie de schimburi de bune practici, Să cred că trebuie în primul rând să ne schimbăm mentalitatea, să ne dăm seama că sunt multe conflicte, însă important din punct de vedere al politicienilor e dacă doresc într-adevăr să soluționeze aceste conflicte sau vor doar să le, vor doar să le bage sub preș. Important e să implicăm mai mult și mai bine oamenii, dar asta e o chestiune care va rămâne deschisă, cred eu. Mulțumesc. Mulțumim, Helga. Încă două persoane s-au scris la cuvânt și mai vorbesc și eu ceva, închid lista vorbitorilor. Să vedem. Următoarea vorbitoare, Dan Șoidrova. Děkuji za eh, udělení slova. Já děkuji vám za prezentaci studie, která je zajímavá, důležitá. Eh, dívala jsem se na case study o České... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ne-ați prezentat acest studiu. Uh, sunt uh, din uh, Republica Cehă și citind acest uh, studiu îmi dau seama că este extrem de important pentru că ne-ați explicat ce se întâmplă în Cehia în momentul de față și care sunt valorile care sunt transmise. Un aspect deosebit de interesant mi s-a părut comentariul pe care l-ați făcut. Cred că, cred că a spus lucrurilor pe nume și anume că ar trebui discutate uh, chestiunile actuale. Trebuie să fie suficient timp pentru a discuta aceste chestiuni ale societății de actualitate. Apoi, profesorii, formarea acestora va fi esențială, desigur. Am o întrebare. În prezentarea dumneavoastră ați uh, cerut exemple de bune practici care să uh, fie uh, partajate atunci când e vorba de organizarea de schimburi de profesori. cred că ar fi un instrument uh, util în general atunci când este vorba de a transmite valorile comune. Acest lucru ar permise, permite un schimb de bune practici în întreaga Europa. Apoi, trupă a vorbit despre valorile comune și despre modul în care statele membre individuale au reușit să transfere și să transmită valori. Noi lucrăm aici la nivel european, deci obiectivul nostru ar trebui să fie încercarea de a înțelege modul în care putem să ajutăm statele membre să transmită aceste valori uh, tinerelor generații. Deci, întrebarea mea, după părerea dumneavoastră, care ar fi cel mai important instrument pentru a realiza acest lucru? Domnul Malinov. Mulțumesc pentru studiu, pentru prezentare. După cum înțelegeți, este foarte ușor să vorbim despre asta, să criticăm, dar este o temă atât de flu. Aș dori să spun câteva cuvinte care nu sunt în contextul acestei discuții, dar un lucru care mă frământă atunci când avem uh, studii despre valorile comune și regăsesc acest lucru din nou și în acest studiu. Democrația este un regim uh, politic, este un proces. Paradoxul atunci când uh, vorbim despre democrație ca, ca valoare este greșit. Democrația este un o, uh, proces, o procedură, a unui regim politic. În funcție de valorile societății, regimul democratic poate să funcționeze în diferite moduri. Poate să funcționeze, să ducă la totalitarism, la o democrație neliberală sau, pe baza valorilor, poate să ducă la ceva ceea ce, într-adevăr, înseamnă democrație. Deci predarea valorilor înseamnă predarea acestor valori care fac ca democrația să funcționeze. A preda democrația ca subiect nu este suficient pentru că tinerii pot să uh, uh afle că democrația poate uh, să se combine cu racismul, rasismul și să uh, se radicalizeze. Deci, uh, semnificația acestor valori, libertate, solidaritate, egalitate de gen, trebuie definite. Apoi trebuie să vedem cum funcționează în diferite țări care se pretind a fi democrații. Și atunci vom găsi diferențele. Sunt ferm convins că egalitatea de gen nu este o problemă în majoritatea țărilor, dar alt, alte tipuri de inegalități apar și apoi vedeți că egalitatea este percepută foarte diferit. Iar valoarea acestei abordări este că putem uh, localiza uh, punctele slabe, mai ales în țările postcomuniste, uh, există uh, o lipsă de înțelegere și nu prea mult respect pentru aceste valori. De aceea, uh, Uh, democrația nu este foarte stabilă. Și acum o să mă alătur discuției. Deci un lucru care funcționează potrivit uh, practicii mele sunt diferitele uh, metode de predare. Acest lucru este de neprețuit și implicarea tinerilor în diferite forme de proceduri democratice atunci când sunt elevi sau sunt studenți. sunt uh, foarte diferite, însă uh, abordează diferite deficite de valori legate de democrație. De aceea aș insista asupra uh, unor uh, valori comune în ceea ce privește predarea. Deci pentru această concretizare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să deviez discuția, însă vreau să uh, reacționez la ceea ce a spus doamna Trupel atunci când a spus că uh, Victor Orban a vorbit de omogenitate. Uh, aș vrea să citesc acest articol de ziar. Dacă Victor uh, Orban vorbește de omogenitate etnică, uh, vorbește de chestiuni de migrație. Noi considerăm că este o valoare europeană și anume să avem uh, națiuni puternice în Europa. Noi uh, vrem să conservăm acest lucru. Sigur, uh, noi vrem să-i primim pe acești migranți, dar 90% din acești migranți sunt de fapt, de fapt migranți economici ar trebui să punem frâna uh, migrației dinspre Libia, însă cred că ar trebui să discutăm lucrurile până capăt. Nu vreau însă să discutăm și să ne abatem de la subiect, însă am dorit să reacționez la această uh, remarcă pentru că au fost fapte ironice, prezentate în mod ironic. Invit uh, Comisia să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentarea cât se poate de interesantă. Mă numesc Silvia Camal, lucrez la Digi Educație și Cultură și uh, coordonez munca în legătură cu uh, consecințele uh, declarației de la Paris. Salut acest studiu comandat de Parlamentul European. A fost publicat cât se poate de la timp pentru că avem o recomandare a Consiliului în ceea ce privește promovarea incluziunii sociale și partajarea uh, valorilor uh, comune. Uh, a existat și o consultare publică în ceea ce privește rolul educației în promovarea valorilor comune. Vă încurajez să transmiteți acest mesaj circunscripțiilor electorale din care faceți parte. Am primit până acum multe răspunsuri. Consultarea pune întrebări uh, dificile, care sunt cele mai uh, efective, eficiente modalități de a promova uh, incluziunea socială și partajarea valorilor și cum putem să susținem statele membre. Recomandarea Consiliului uh, Uh, va veni la sfârșitul anului 2017 și obiectivul ei este să consolideze cunoștințele pe care le avem în legătură cu ce funcționează și să oferim uh, susținere statelor uh, membre uh, în legătură cu modul în care să realizeze acest lucru. Ați menționat câteva elemente cheie care pot să contribuie la acest lucru. Deci, predarea, dar nu îmi place atunci când vorbim despre valorile de predare, pentru că Valorile trebuie să fie internalizate și dobândite prin experiență, nu predate. Sunt multe elemente, programa școlară, pregătirea uh, profesorilor, uh, ați menționat de asemenea uh, un mediu sigur cultural în școală, societatea civilă. Sunt multe elemente pe care contăm și încercăm să consolidăm această activitate. Există un Uh, grup uh, de lucru la uh, ET 2020 de promovare a libertății și nediscriminării. Acest grup de lucru format din reprezentați reprezentanța statelor membre, ai societății civile, lucrează într-un uh, cadru de politică în legătură cu modul în care să promoveze incluziunea socială și valorile uh, comune prin educație și uh, răspândirea bunelor practice. această activitate este o contribuție excelentă și văd că mesajele sunt consecvente și semnificative. De asemenea, încercăm să strângem și noi dovezi în acest sens. Am lansat un studiu în ceea ce privește educația pentru cetățenie în Europa, uh, un, o temă puțin mai largă față de raportul care a fost publicat în 2012. Acest raport va fi dat publicității în toamnă. Este o analiză uh, la nivelul țărilor în ceea ce privește educația și aș vrea să menționez și raportul Consiliului Europei, care a fost uh, publicat uh, uh, cu câteva zile în urmă în ceea ce privește stadiul educației pentru cetățenie. Mesajul, așa cum a spus și dumneavoastră, se referă la problema implementării care constituie o problemă. Uh, deci mă bucur că toate aceste rapoarte au puncte uh, de pornire diferite, însă ne vor da un tablou de ansamblu uh, cuprinzător, pentru că tema este complexă și trebuie abordată din diferite unghiuri. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru uh, munca de valoare și așteptăm să colaborăm cu Parlamentul în acest domeniu în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Mm, mulțumesc uh, Comisiei pentru tot ce a spus și pentru toate contribuțiile uh, și remarcile interesante. Domnule să aveți cuvântul. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru că ați făcut comentarii pozitive care mă bucură. Am uh, lucrat cu experți din toate cele 28 de state membre, am lucrat foarte bine împreună și m-a surprins uh, cât de implicați uh, au fost majoritatea. Li s-a părut extrem de important să lucreze pe această temă. Deci mulțumesc pentru comentariile pozitive. Mulți ați vorbit despre conceptele democrație și toleranță în raport nu spunem că democrația și toleranța sunt concepte uh, fixe, imoabile. E foarte important. Sigur, există idei în legătură cu semnificația conceptelor, dar există și un dialog uh, permanent în legătură cu semnificația exactă a acestor uh, concepte. Facem distinții între, între diferite aspecte ale toleranței sau aspecte ale democrației. preferăm uh, respectul, uh, angajamentul, toleranța, da, uh, acceptăm, însă cred că sunt și concepte cu o notă mai bună decât toleranța. Toate aceste concepte sunt legate de libertate, demnitate, traiul în comun, așa încât nu spunem că educația trebuie să predea aceste valori însă, în mod deosebit, în uh, educație, în procesul educațional, profesorii și uh, elevii lor trebuie să discute semnificația, ce înseamnă în societate acest lucru. Acest lucru este cel mai important la toate nivelurile, la nivelul uh, Uniunii Europene, a statelor membre, al școlilor sau în uh, uh clase uh, Uh, există un dialog susținut uh, care să ajută pe oameni să se implice în discutarea acestor concepte. Apoi, uh, tradițiile culturale pe care le avem în Europa trebuie să accepte aceste concepte, pentru că ele sunt esențiale pentru Uniunea Europeană și pentru cultura tradițională. Deci, discutarea acestor valori uh, este aspectul cel mai important al predării valorilor comune. Așa cum a spus primul vorbitor, deseori vedem uh, educația uh, poate să fie unor neutră. Aș susține o modalitate proactivă uh, de predare a acestor valori și discutarea acestor valori. Apoi, uh, întrebarea venită din Italia. Expertul din Italia a scris lucruri foarte interesante în legătură cu comunitățile uh, locale din Italia. Uh, reprezentanții școlilor locale sunt rugați să lucreze împreună cu autoritățile trebuie să existe o cooperare mai bună la nivel local, chiar asta a existat în studiu. Uh, am uh, apreciat uh, acest lucru. Trebuie să încercăm să uh, implicăm pe oameni în dezbatere am uh, vorbit despre internaționalizare și orientarea internațională care ia amploare în uh, școli, chiar și față de Uniunea Europeană. Însă orientarea națion orientarea națională, nu naționalistă, este încă foarte puternică. Uh, dar nu este un lucru care trebuie criticat. Să privești înapoi în istorie. Noi în țările de jos nu prea suntem buni la uh, această percepere a istoriei, mai ales a aspectelor negative din istoria noastră. Mulțumesc pentru uh, remarca făcută uh, în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Am lucrat foarte bine cu expertul Uh, care provin, provenea de la Universitatea Charles. Avem nevoie de de clase sigure, să îi susținem uh, pe profesori în discutarea aspectelor așa numite controversate, dar trebuie discutat uh, totul, nu numai uh, uh, părțile controversate. Deci dialogul trebuie să ia și mai mare amploare la nivelul școlilor. nu trebuie să ne cantonăm numai la predarea tradițională, ci să abordăm și alte modalități uh, de predare. Uh, elevii, studenții trebuie să învețe um, în mod democratic. Apoi, remarcile comisiei. Uh, sigur, studiul nostru este în confruntate cu alte studii, dar uh, o să menționez un uh, studiu. Desor vorbim despre uh, acest decalaj între adoptarea de politici și aplicarea lor. Însă aș vorbi și despre decalajul la nivelul politicilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru prezentarea studiului și pentru felul în care ați răspuns la întrebări și împărtășirea punctului nostru de vedere. Ați uh, demonstrat cu prisosință că acest studiu ne va ajuta în uh, munca noastră și o să mai auzim din partea Comisiei uh, uh, în legătură cu cum progresează lucrurile, uh, studiile și rapoartele uh, pe care uh, ni le-a prezentat Comisia. Trebuie să ne asigurăm că societatea trebuie să poată să se regăsească în aceste studii. Iar școala este locul cel mai potrivit în încercarea de a depăși aceste decalaje la care v-ați referit. Uh, este doar una dintre provocările pe care va trebui să le abordăm în perioada următoare, astfel încât uh, să nu fie mulți cei care se simt lăsați deoparte, ci trebuie să... Pentru că cei care se vor simți uh, lăsați în afară nu vor putea să stabilească relații cu societatea. Și aceasta poate să ducă la forme extreme de rezistențe. Și nu dorim ca acest lucru să se întâmple. Vrem ca copiii noștri să fie educați astfel încât să fie deschiși la dialog. Și uh, în preluarea valorilor care susțin democrația. Să fie educați în spiritul dialogului. Vă mulțumesc!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 schimbul de opinii cu Comisia în legătură cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018. Este vorba de implementare. Uh, mulțumim foarte mult Comisiei pentru uh, prezență, pentru a ne răspunde la întrebări. Nu cred că dezvălui niciun secret dacă spun că pentru Comisia noastră, anul european al patrimoniului cultural este extrem, este un subiect extrem de apropiat datorită importanței pe care o acordăm uh, dimensiunii intangibile a acestui an uh, și a patrimoniului și pentru că Parlamentul European s-a luptat uh, pentru uh, acest subiect și am dorit să devină un succes major. Și bineînțeles, este, noi avem responsabilitatea să facem tot ceea ce putem pentru a ne asigura că va fi un succes. Dat fiind că munca a fost deja făcută la Direcția Generală a dumneavoastră în comisie, puteți să fiți siguri că vom fi un aliat loial. Un alt aspect care este important pentru noi, implicarea Parlamentului în consultările secundare și uh, reuniunile cu coordonatorii naționali. Am uh, schimbat uh, corespondență și am obținut clarificări satisfăcătoare din partea domnului Novacici că vom putea participa la consultări De asemenea, tot la fel de importantă a fost data reuniunilor cu coordonatorii naționali pentru ca acestea să nu intre în conflict cu reuniuni ale Comisiei Cult, uh, făcând astfel imposibilă participarea noastră. Deci, dacă puteți să ne dați uh, mai multe detalii, nu doar în legătură cu cum vor fi cheltuiți banii pentru anul viitor, ci și uh, banii pentru anul curent, uh, și anume un milion de euro. Nu este foarte mult, pe de o parte, însă cu această sumă acest an al patrimoniului cultural poate să demareze cu bine. La ultima reuniune a coordonatorilor am constatat că în ceea ce privește bugetul și plățile anticipate am pus anumite întrebări și poate că pot să vă pun această întrebare de la bun început. De ce nu a avut loc o reuniune de coordonare cu a, coordonatorii anuali? Pentru că era vorba de 200 de mii de euro nu ne s-a părut foarte logic să nu aibă loc. De, de ce a costat atât de mult, de fapt, această reuniune a coordonatorilor? 200.000 de euro. Poate banii ar fi putut să fie utilizați mai bine în altă parte. Este una din întrebările pe care ni le punem, însă aveți oportunitatea să răspundeți la această întrebare și la altele. Așadar, domnule Manie, vă dau cuvântul pentru a ne spune uh, Vă dau cuvântul 10 minute, mai mult sau mai puțin, și uh, vom uh, pune întrebări ulterior. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca în 10 minute pe care mi le-ați acordat să vă prezint ceea ce am făcut deja de la intrarea în vigoare a temeiului juridic al acestui an, deci de la sfârșitul lui aprilie. Vă mulțumesc pentru această invitație de a mă întâlni cu Comisia CULT și să vă spun că suntem uh, pregătiți să revenim repetat, regulat în fața dumneavoastră pentru a vă relata ce am făcut și cum avansează pregătirile acestui an. Deci, pentru început, aș evoca chestiunile de guvernanță și de parteneriat care sunt esențiale pentru un an care se dorește un proces deschis. De la adoptarea deciziei am introdus am implementat structurile care vor permite gestiunea acestui an și am început printr-o reuniune cu cele, cei 28 de coordonatori naționali al căror rol va fi foarte important la nivelul statelor membre. Am selecționat 35 de actori implicați din societatea civilă pentru a face parte dintr-un comitet care ne asistă în punerea în aplicare a acestui an și am organizat o primă reuniune a acestui comitet. Am programat eh, celelalte reuniuni ale acestor două comitete și vă răspund, doamnă președinte, la întrebarea dumneavoastră. Pentru a am organizat șase reuniuni. Aceste șase reuniuni au costat 200 de mii de euro din buget. Deci nu este doar o singură reuniune, este vorba de șase reuniuni, fiecare cu 35-36 de participanți. Deci, eh, la comisie am pus prioritate pe munca eh, cu serviciile generale de comunicare, care vor avea un rol foarte important în campanere de comunicare și ne-am întâlnit cu toate direcțiile generale care au activități care au legătură cu patrimoniul prin intermediul programului de finanțare, și anume DG Cercetare, Direcția Generală Home, Direcția Generală Mediu, Direcția Generală ROW. Toate aceste direcții au deja uh, acțiuni în pregătire sau în curs uh, atașate a unui european și aceste acțiuni uh, vor face parte din acțiunile anului. În ceea ce privește propria noastră direcție generală, am uh, prezentat uh, Uh, proiectul nostru uh, Agenției pentru Erasmus Plus, pentru că știți că educația și tinerii trebuie să joace un rol foarte important. Prin Direcția Generală Comunicare a Comisiei vom informa toate reprezentanțele statelor membre pentru a le cere să își dezvolte propriile activități. Vom întâlni două instituții care au un rol important, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, pentru a vedea care poate fi intervenția lor în acest program. Dincolo de instituțiile europene, ne-am întâlnit și organizații internaționale, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, RICRON, RICONOS, toate organizațiile internaționale implicate în patrimoniu și ne-am întâlnit cu uh, alte organizații, cum ar fi Europeana și chiar cu Google Cultural Institute, care a dezvoltat un proiect care prezintă un potențial de, pentru patrimoniu. Revin acum la chestiunea bugetului. Pentru 2017 avem un milion de euro acordat de Parlament și vă mulțumim pentru acest buget care ne permite un angajament concret. Deci, acest buget uh, va fi pregătit până în 2018 și uh, vor fi trei categorii uh, 60.000 de euro este un eurobarometru care, un studiu, un sondaj eurobarometru pentru a măsura uh, atitudinea culturală a cetățenilor. Va fi foarte important pentru a mobiliza presa și mass media. A fost experiența tuturor anilor europeni. Un eurobarometru, un sondaj uh, permite ca presa să uh, publice uh, relatări în legătură cu tema anului respectiv a doua categorie de cheltuieli este comunicarea. 500.000 de euro. Avem un contract cu un contractant exterior pentru a pregăti o identitate vizuală și un mesaj cheie, precum și un videoclip de prezentare. Vă atrag atenția asupra faptului că coordonatorii naționali, în majoritate, au declarat că vor să utilizeze identitatea noastră vizuală și mesajul nostru cheie pentru a urma coerența mesajului. Este un lucru care garantează o comunicare uh, coerentă la nivelul anului european. Vom pregăti și un site internet, uh, un lucru esențial, și vom organiza și comunicări uh, prin uh, rețelele sociale vom uh, dezvolta cu contractantul o strategie de comunicare. Vom avea un uh, afiș, un banner pe Berlaymont pentru ca acest an european să fie vizibil pentru toți în spațiul public și vom pregăti un toolkit de patrimoniu pentru școli în toate limbile. Vom organiza și jocuri și concursuri Totul va fi pregătit deja în 2017. Acest buget reprezintă uh, un buget destul de substanțial. Fac comparația cu anul european pentru dezvoltare din 2015, care a avut un uh, buget de 11 milioane de euro și pentru care Comisia a contribuit 3,5 uh, milioane de euro. Noi am uh, ales să limităm cheltuielile de comunicare la esențial pentru a, ca acțiunile să poată să fie finanțate mai substanțial. În acest an 2017 avem 200 de milioane de 200 de mii de euro pentru reuniunile coordonatorilor și actorilor din societatea civilă, ceea ce reprezintă șase reuniuni în total în 2017. Este necesar pentru că, după cum vă spuneam, acest an este un proces inclusiv aceste reuniuni deja au fost programate și sunt foarte utile pentru a pregăti anul 2018. Deci mai rămân 40.000 de euro pentru cheltuieli neprevăzute, pe care încă nu i-am folosit. folosit. Alte cheltuieli legate de acest an vor fi luate în considerare. Vom uh, lansa un forum al culturii în, la Milano, forum finanțat uh, din altă parte și vom utiliza bugetul direcției noastre generale pentru a um, pentru personal și alte cheltuieli. Deci acest lucru va contribui la acțiunile de pregătire. În sensul activităților în sine, nivelurile cele mai active. La nivel european avem nevoie de acțiuni europene pentru a, a, a aborda teme și proiecte care reprezintă un interes uh, um, și un aspect european. Avem 10 interese europene care uh, care vor duce această temă dincolo de anul 2018. Va fi moștenirea acestui an propuneri de natură mai politică. Al doilea nivel de acțiune va fi nivelul cooperării transnaționale. Operatorii din patrimoniu cooperează la nivel transfrontalier și avem intenția ca în septembrie să lansăm un, o cerere de oferte în, ce, pentru Europa Creativă în domeniul patrimoniului. Și vom folosi o mare parte a bugetului acestui an în acest sens. Va reprezenta 20-25 de proiecte. Al treilea nivel de acțiune la nivel european va fi nivelul național care este în mâna coordonatorilor menționați, cărora le vom uh, transmite un tabel de completat pentru a vedea activitățile pe care uh, vor să le uh, angajeze. Vom organiza o reuniune a responsabililor pentru patrimoniu pentru a îi impulsa pentru a impulsiona acest program, un program care afectează 30 de milioane de cetățeni în fiecare an și a cărui dimensiune, euro, cărui dimensiune europeană trebuie să fie exploatată mai bine. Uh, zilele europene ale patrimoniului trebuie să fie mai vizibile și să aibă o dimensiune europeană mai clară. Așteptăm foarte multe proiecte la nivelul regiunilor și orașelor, avem uh, deja contacte cu anumite orașe și regiuni, există un interes foarte mare la nivelul regiunilor și orașelor și vom discuta la acest nivel cu rețelele orașelor, Eurocities, de exemplu, pentru a uh, dezvolta proiecte. Și vom lansa anul european de două ori, prima dată la Forumul Culturii de la Milano în decembrie și de asemenea la un eveniment de gală organizat de președinția bulgară la Sofia, 11, în 11 și 12 ianuarie, odată cu întâlnirea tradițională între președinție și comisie. Aceste ocazii vor fi excelente pentru a face publicitate anului european de la începutul anului 2018. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Manie. Mă uit în sală, Silvia Costa. Grazie, <clears throat> Grazie Presidente. Eh, sì, penso che... Mulțumesc, doamna președinte. Da, cred că prezentarea care ne-a fost făcută a ținut deja seama de multe cereri făcute pe durata primei întâlniri a noastră, din, pe 25 aprilie. Au fost cereri din partea tuturor membre, din partea Parlamentului European Mă gândesc la cererea de a clarifica mai bine modul în care se cheltuie resursele pentru comunicare pe 2017, să fie o comunicare care să implice mai mult tinerii, teritoriile europene. Uh, dumneavoastră ați vorbit nu doar de logo, de video realizat la nivel european, ci și de modalități diverse, nu doar de Uh, Facebook, de exemplu, ca să implicăm creativitatea tinerilor. În al doilea rând, da, în decembrie a fost lansată inițiativa la Forumul de la Milano, foarte bine, dar trebuie să știm când vor fi gata aceste materiale, logo-ul, brandul. Conducătorii naționale vor să știe când vor putea acționa. Apoi, cele 10 inițiative principale așa numitele flag initiative. Noi am cerut, printre altele, ca această inițiativă să fie doar punctul de plecare pentru unele mari proiecte transversale ce privesc patrimoniu și să fie legate și de aceste inițiative eh, care ar putea fi inclusiv eh, puncte de utilizare și simbolic ale patrimoniului. Va fi implicat uh, și grupul de coordonare, poate și întreg Parlamentul. A început deja dialogul cu statele membre și la ce nivel. Deci să înțeleg mai bine, aș dori, ce inițiative se vor lansa, care va fi echilibrul geografic al inițiativelor și apoi Bine că v-ați consultat și cu COR-ul, cu, comitet, cu CESE, e bine că, ați, că implicați teritoriile, regiunile. S-a cerut o mai mare colaborare între grupul de coordonare și Comitetul Actorilor uh, Interesați. Cred că pe 6 septembrie ați prevăzut o reuniune. E ceva foarte important. Se pare că 5 milioane de euro ar fi bugetul uh, dedicat uh, inițiativei sau nu știu dacă cifra e corectă. Cred că unele state au demarat anumite activități. Nu știu, uh, ați verificat împreună cu coordonatorii naționali cum au fost implicate instituțiile naționale, publice, toți actorii implicați am putea implica noi, Parlamentul European, am putea implica și Parlamentele Naționale. Ar fi bună această colaborare, că multe țări nu prea știu uh, mai nimic despre ce se întâmplă și despre această inițiativă. Și celelalte programe, cum uh, cooperează, cum cooperează celelalte direcții generale? era o cerere care a făcut-o, implicarea celorlalte direcții generale. Și în ce privește diplomația culturală, săptămâna viitoare vom vota această inițiativă. Poate direcțiile generale ar fi interesate să participe concret deja în 2018 cu acțiuni, cu proiecte, să se implice și țările terțe e foarte important pentru noi. Și cu ce țări terțe ați avea colaborări sau pe care vreți să le implicați? Sunt cele care au participat la Europa Creativă? Aș dori mai multe informații despre acest aspect, că nu se știe exact care anume, care anume țări uh, pot fi implicate activ în program. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova! Merci beaucoup. Je voudrais remercier M. Manier. Mulțumesc și mulțumesc domnului Manier. Eu am avut ocazia să particip la acea primă întâlnire de care s-a vorbit și, într-adevăr, eh, au participat eh, reprezentanți din toate statele, experții s-au arătat foarte interesați, au pus multe întrebări, s-au făcut multe propuneri ca să îmbunătățim programul. și <clears throat> vă mulțumesc că membrii Parlamentului au status de observatori uh, pentru toate activitățile. A, acest statut ne permite să avem o mai bună cooperare cu dumneavoastră. Aș avea cam aceeași întrebare ca cea a doamnei Costa. Adică acum o lună ni s-a vorbit despre un logo, despre o identitate comună. E foarte necesar acest lucru. E probabil în pregătire, dar cam când uh, ne veți putea prezenta, eventual în ce lună uh, ni se va face prezentarea? Și încă o întrebare unde se va face deschiderea oficială a anului european al patrimoniului? Poate la Berlin să vorbim despre asta, ne puteți uh, preciza? Ar fi bine să putem și noi participa. Dispune deja de un calendar pentru lansarea acestei inițiative? La Milano, nu la Berlin. În luna decembrie, se pare. Deci uh, am dorit să cunoaștem calendarul. Uh. ca să putem și noi trece aceste date pe propriile agende. Mulțumesc. Herzlichen Dank, Sabine Verheyen. Mulțumesc, doamna Verheyen. Acum. Auch gerne nur noch mal einen Punkt aufgreifen, noch mal konkret. Da, mulțumesc. Aș reveni, dacă îmi permiteți, uh, asupra unui subiect, pentru ca acest an european al patrimoniului să fie un succes de durată, Cred că e important să avem inițiative de la fața locului, dar uh, acum urmează pauza de vară, uh, nu doar la instituțiile europene, ci și în statele membre, deci uh, vom avea câteva luni în minus. Eu am impresia că pe moment nu există destule structuri, nu există destulă coordonare la fața locului, nu știu, în orașe, în regiuni, Mă întreb uh, cum putem noi, cu posibilitățile care ne stau la dispoziție, să impulsionăm lucrurile ca să concretizăm uh, uh această inițiativă în al doilea semestru. Mulțumesc. Uh, mulțumesc acum Helga Trupă. Mulțumesc. Uh, Mă mi ce a spus Sabine, că cel puțin în Germania, când am vorbit cu unii din uh, actorii interesați, au spus că nu prea sunt informați și niciodată, mă scuzați, câteodată mi s-a spus că nici nu au știut că sosește acest an al patrimoniului, nu la nivelul ministerului. Acolo lucrurile sunt mai clare. Dacă vorbești cu administratori de muzee, cu uh, instituții la nivel local, acolo nu există o imagine clară și nu, oamenii nu înțeleg, nu știu ce se va întâmpla exact. Așadar, Aș vrea să știu ce faceți ca să îmbunătățiți legăturile. Noi, ca cetățeni eh, normali, cum putem și noi să fim informați? Care anume activități fac parte din acest an al patrimoniului cultural? Ce se întâmplă cu logo-ul, cu campania de comunicare? Cum să fim mai eh, vizibili? Ați vorbit de un eh, film. Dar eu întreb, cum, ce faceți la nivel local? Cum comunicați? să se știe clar ce anume activități sunt incluse în acest uh, an european al patrimoniului, că pentru moment lucrurile nu sunt destul de transparente din punctul meu de vedere. Mulțumesc. Da, o strategie de uh, jos în sus ar putea funcționa, spune președinta. Sigur, asta când uh, baza, deci nivelul de jos, e informat de, despre ce se întâmplă la nivelul de sus. Am și o întrebare. Poate uh, ne puteți explica mai în detaliu ce se întâmplă cu aceste 10 proiecte principale mm, susținute de Uniunea Europeană? Poate referiți mai multe informații în această privință. Vă rog, domnule Marnie. Mulțumesc, doamna președintă. Voi răspunde ultima întrebare dumneavoastră, dacă îmi permiteți, să iau întrebările în ordine necronologică dar uh, instrumentele de comunicare, dar din păcate am dorit să dispunem de ele, încă nu le avem, suntem în așteptarea lor, contractantul nostru trebuie să producă rapid acest material și sigur el trebuie să fie aprobat, dar suntem convinși că la sfârșit, începutul lunii septembrie vom putea avea aceste materiale. Am și informat statele membre că vor fi disponibile aceste materiale orice ar fi și cred că pot să-mi și iau angajamentul că așa se va întâmpla. Oricum, ă, asta ne dorim noi și pentru asta facem eforturi. E adevărat că unele state membre au început uh, să fie foarte active, de exemplu Germania, care a organizat deja întregul an european, are un task force, are o identitate vizuală, a pregătit evenimente tematici. E chiar impresionant ce au făcut. Uh, și încercăm să utilizăm experiența lor ca să uh, fie un stimulant și pentru alții. Unele țări au organizat deja evenimente naționale, uh, tocmai ca oamenii să știe ce se întâmplă, uh, actorii culturali de la fața locului să aibă cunoștință de această inițiativă. Credem că momentul critic se va produce după pauza de vară, atunci se va manifesta interesul și atunci vom accelera și noi munca după ce uh, vom avea aceste logo-uri, aceste materiale video, va fi mai ușor pentru noi să arătăm ceva concret. Și uh, cât despre cooperarea cu celelalte direcții generale, ea uh, se petrece foarte bine, mai bine decât chiar credeam noi. Abordarea noastră e, să spunem că nu e un proiect al nostru, ci e un proiect european, deci toate activitățile celorlalte direcții generale care contribuie sunt binevenite, de exemplu Direcția Generală pentru Cercetare, care e foarte entuziastă, Direcția Generală pentru Creștere Economică, avem multe reacții pozitive și cred că la anul veți vedea că mulți comisari vor prezenta, la, vă, mă scuze, vor participa la acest eveniment al anului patrimoniului. Sigur că și diplomația culturală e importantă, vom lucra cu delegațiile Uniunii Europene și imediat în clădirea Berlimon, la orele 14, avem o reuniune de informare cu țările terțe, toate țările terțe care participă la Europa Creativă și vom uh, vedea cum se va face această participare. La Consiliul Europei, la Strasbourg, uh, acum o lună, uh, am putut vedea că toți membrii Consiliului Europei sunt foarte interesați să participe la acest an european și chiar dacă bugetul e rezervat pentru statele Uniunii Europene, nu împiedică nimic țările vecine și nimeni uh, ca țările vecine să participe și ele să aibă activitățile lor. De exemplu, Elveția ne-a spus deja că e interesată și va lansa numeroase acțiuni și sigur că și asta va contribui la vizibilitatea anului european al patrimoniului. Uh, deci, uh, lansarea, deschiderea va avea loc la Uh, Milano la, Milanul la Berlin, e un forum cultural care are loc odată la 2 ani și o parte a acestui forum anul acesta va, o va constitui deschiderea oficială a anului european al patrimoniului. Sigur că uh, Parlamentul European va fi asociat acestui eveniment la nivelul cel mai înalt. Deja am spus, doamne Cameron Effort, uh, care sunt datele ca să, le poate, ca să și le poate nota în agenda. Iar cât despre mm, dimensiunea temporală la care s-au referit mulți membri ai Parlamentului, sigur ne preocupă, dar suntem angajați într-o cursă contra cronometru și încercăm să accelerăm lucrurile datorită Parlamentului, statelor membre, am putut adopta temeiul juridic foarte rapid, am rezolvat multe probleme de natură administrativă, iar acum încercăm uh, să mergem și mai repede. De aceea, doamnă președinte, am, ne-am asumat răspunderea de a organiza prima reuniune a coordonatorilor național la două zile înainte de intrarea în vigoare a temelui juridic. Cred că am făcut foarte bine și sper că ați acceptat decizia și da, ne mai lipsesc câteva luni pentru a regla calendarul. Da, trebuie să facem și noi efortul, să lucrăm mai rapid, asta și facem de altfel. Cât despre cele 10 proiecte principale, dacă mai avem puțin timp, doamnă președinte, vă putem face o prezentare rapidă a acestora, dar, mă rog, dar am mai avea nevoie de vreo 10 minute. Dacă nu, sigur, putem reveni ulterior. Sigur, sigur, putem oferi 10 minute, spune președinta. Mulțumesc. Deci atunci o rog pe Caterin să facă o prezentare rapidă. Bun, deci foarte rapid vom aborda aceste teme, vom explica puțin uh, uh, cât de avansați suntem cu aceste proiecte, dar dacă doriți o prezentare în detaliu, vom reveni cu altă ocazie. Mulțumesc, Michel. Vă vom prezenta cele 10 proiecte FAR, ca să le spun așa, ale acestui an european, dar vreau și eu să răspund întrebării doamnei Trupel, cu o mai bună comunicare, să cunoască cât mai mulți europeni posibil această inițiativă. Sigur, ăsta este și scopul nostru, dar avem nevoie și de ajutor de vectori <clears throat> Am uh, implicat mai mult de 300, e vorba de 350 de organizații specializate în domeniul cultural care vor primi informații în legătură cu anul european al patrimoniului, dar uh, am implicat și reprezentanțele Comisiei, statele membre, sperăm să putem conta și pe reprezentanțele Parlamentului, în delegații în țări terțe, avem biroul al Europei Creative, am făcut o prezentare și pentru agențiile naționale Erasmus Plus, deci sperăm că toți uh, aceștia se vor implica și vor transmite uh, știri despre anul european al patrimoniului. Că nu putem acționa de unii singuri la Bruxelles. E important și ajutorul celorlalte instituții. Am vorbit și cu CEOR, cu CESE, ca și ei să ne ajute să transmită informația uh, interlocutorilor lor Sperăm să avem o conversație în detaliu și cu Departamentul de Comunicare a Parlamentului European, care e foarte activ și care ne va ajuta, sunt convinsă. Cât despre cele 10 inițiative, de ce tocmai acestea și nu altele? Pentru că noi considerăm că, în plus față de apelul la propuneri pe care îl facem pentru operatorii culturali, prin programul Europa Creativă, care e foarte important, dar nu ne permite să centralizăm rezultatele, că primim proiecte foarte interesante, dar nu știm dinainte ce se va întâmpla. Așadar, în completarea acestei abordări, vroiam să avem și aceste 10 proiecte pe care le pregătim noi și ne sigur, în colaborare cu statele membre, cu parteneri importanți, cum ar fi UNESCO, Consiliul Europei, că uh, acolo uh, e baza cooperării noastre cu uh, cei de la nivel național. Parlamentul a insistat ca și UNESCO să fie partener și e partea obligațiilor noastre din temeiul juridic. Avem patru capitole principale. Primul capitol se numește angajament. Asta ca tinerii să fie mai angajați, școlile, elevii, să cunoască mai bine patrimoniul cultural. Cel de-al doilea mare capitol, uh, sustenabilitate. Aici uh, e vorba de turismul cultural uh, durabil, sustenabil și modul în care patrimoniul cultural poate folosi pentru a relansa anumite regiuni și orașe. E vorba de clădiri uh, cu fostă destinație religioasă sau industrială care sunt reutilizate pentru patrimoniu. Cel de-al treilea mare capitol, protecția. Că patrimoniul înseamnă și protecție și atunci avem uh, două inițiative uh, principale. Prima va semna Uh, standardele de intervenție în clădirile istorice, că normele internaționale care reglementează aceste intervenții sunt cam înmechite, sunt în anii 60 și trebuie renoite. E foarte important, mai ales că sunt multe clădiri de patrimoniu sau clădiri istorice care sunt renovate cu fonduri europene, mai ales fonduri structurale. Deci, iată, aici e o aplicație directă uh, <clears throat> a la, pe teren acestui proiect. Apoi, tot la capitolul protecție, vom lansa un număr de inițiative ca să ne continuăm uh, lupta împotriva traficului uh, ilegal de bunuri culturale și ultimul mare capitol, inovarea. Aici uh, vom fi activi în ce privește competențele. E vorba de a conserva și de a transmite generațiilor viitoare patrimoniu, cunoștințe despre patrimoniu, Asta este foarte important pentru reputația Europei și pentru uh, veniturile din turism, din patrimoniu, pentru că Europa este o destinație culturală tradițională din țări terțe. Ce privește inovarea, vom lucra la ceea ce înseamnă guvernanța uh, patrimoniului uh, în spiritul Convenției de la Faro a Consiliului Europei și ultima inițiativă principală uh, va viza evidențierea progreselor făcute în domeniul patrimoniului da, datorită finanțării europene uh, prin programul de cercetare. E o finanțare foarte importantă din diferite puncte de vedere și nu se cunoaște îndeajuns. S-au făcut și descoperiri datorită proiectelor de cercetare pe care le-am finanțat și asta e în beneficiu direct al patrimoniului. Vom organiza și o mare conferință în acest sens luna martie, anul viitor, aici la Bruxelles și două Uh, în, mă scuzați, în colaborare cu Direcția Generală pentru Cercetare și revin la întrebarea doamnei Costa. Cum colaborăm cu alte direcții generale ale Comisiei Europene? Colaborăm foarte bine. Am, am, avem trei reuniuni cu ele. Sunt aproximativ 13 direcții generale implicate activ în munca noastră privitoare la anul european al patrimoniului. Deci am avut trei reuniuni uh, cu rezultate foarte bune, că nu întotdeauna e uh, ușor de uh, conlucrat cu alte departamente administrative, deci cu Direcția Generală pentru Cercetare, am uh, uh, văzut că e vorba de aproximativ 200 de milioane de euro pentru proiecte de patrimoniu la anul, apoi anul european va fi menționat în planul de acțiune adoptat de Comisie în uh, aprilie cu Natura 2000, pentru că și patrimoniul natural face parte în patrimoniul cultural, deci iată e implicată Direcția Generală pentru Mediu, apoi Digi Home și mă opresc aici am reușit ca anul european al patrimoniului să fie menționat în apelul pe care l-a lansat această direcție în programul său Europa pentru cetățeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diesen Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare generală a celor 10 proiecte. Vor Bind, în calitate de președinte, aș spune că mi se par foarte rezonabile și uh, din punct de vedere al aplicării, uh, cred că nu sunt probleme. Mulțumesc foarte mult! Mi-a venit o idee în legătură cu comunicarea avem uh, și în Parlament uh, o direcție generală pentru comunicare, poate ne putem coordona cu această direcție și să facem lobby în Parlament în acest sens. Cred că trebuie să, mă provo- trebuie să promovăm această temă prin comunicare, deci uh, simțiți-vă liber să comunicați cu ei cum uh, abordăm uh, patrimoniul uh, intangibil, nematerial. Acesta este foarte important, face parte din preocupările noastre. Patrimoniul imaterial este această știință de a face lucrurile. E vorba de proiectul FAR în ceea ce privește competențele. Această dimensiune este reprezentată foarte, reprezentată foarte bine acolo. Apoi, în toate proiectele cu școlile, dimensiunea uh, patrimoniului uh, nematerial va fi prezent. Gastronomia, uh, cântecele, muzica, toate acestea fac parte din patrimoniul cultural și din identitatea noastră va fi o dimensiune cât se poate de prezentă în activitățile noastre cu tinerii, cu școlile. Trebuie să aducem din nou în actualitate uh, nu trebuie să vorbim despre castele acoperite de praf, ci e vorba și de viața cotidiană. Aceste aspecte fac parte din uh, patrimoniul nematerial. Sunt și multe cercetări care se referă la acesta. Conferința de pildă din martie cu privire la toate aceste proiecte, apoi identitatea vizuală la care lucrăm pentru anul european. Nu putem să dezvăluim uh, ceea ce facem în momentul de față și uh, ținem foarte mult ca în uh, imaginile care vor fi utilizate pentru campanie și pentru identitatea vizuală anului, toate aspectele patrimoniului să fie reprezentate, inclusiv uh, cel nematerial. Artiștii, muzica, teatrele, uh, nematerial înseamnă și o expresie artistică, pentru că, alminter, nu avem uh, o, o, un dialog cu actorii, nu cu cei interesați. Mulțumesc, doamna Costa, că mi-ați uh, punctat acest lucru, suntem de acord. De altfel, am dorit să avem o serie de proiecte care să transpună modul în care patrimoniul uh, uh, este o sursă pentru creație artistică și este o componentă pe care dorim să o susținem. Mulțumesc uh, foarte mult. Am uh, parcurs toate temele pentru astăzi. În iunie 2018 vom aștepta o serie de evenimente și activități în țările noastre și aici la Bruxelles. Vă doresc uh, succes uh, în munca dumneavoastră și puteți să contați pe noi pentru sprijin, chiar dacă când și când uh, avem uh, și o serie de critici, dar asta este treaba noastră ca parlamentari. Vă mulțumesc pentru înțelegerea noastră. E vorba de o critică constructivă, punem mare preț pe uh, ceea ce faceți, autoritățile vor analiza însă foarte atent cum se cheltuiește banul și vrem ca toate aceste critici pe care le facem să fie percepute ca unele constructive. Mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut și vă mulțumim în avans pentru ceea ce veți face. Mulțumesc!